și sesiunea de voturi. Très bien. Monsieur il va falloir... Um, domnule Aikot, vă rog să puneți capăt conversațiilor, conversației, fiindcă e rândul dumneavoastră. Acum avem pe ordinea de zi raportul domnului iCout și până citesc eu titlul sper că ați terminat conversația. Ba, dar nu avem avem comisar, va trebui să așteptăm pe domnul comisar. Mă rog, da, este în sală, dar nu e... nu s-a așezat uh, la locul său. Euh, Dragi colegi, mergem mai departe, mă rog, încercăm să mergem mai departe cu dezbaterea. Îi rog pe cei care nu și-au terminat conversațiile să le continue afară. Et demander aux huissiers de faire. Și uh, îi rog pe ușieri, uh, știu că nu e plăcut, dar uh, trebuie să, să facă ce E nevoie de făcut. Ah, e în il y a Allez, on va redevenir euh, sérieux, monsieur Aikot. Euh, je... Lăsăm glumă la o parte. Domnule Aikot, aveți cuvântul vom uh, discuta raportul dumneavoastră privind startele, standardele de performanță privind emisiile de dioxid de carbon pentru vehiculele grele noi. Aveți cuvântul în calitate de raportor timp de 4 minute. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult uh, pentru interesul de care dați dovadă în acest subiect, pentru acest subiect. A trebuit să vă intereseze, fiindcă este ultima legislație privind clima pe care o adoptăm în acest mandat, după care va trebui să avem foarte multe îmbunătățiri pentru următorul mandat, nu-i așa? Dar, mă rog, pentru, la acest mandat putem să ne bucurăm că pentru prima dată Uniunea Europeană va reglementa în domeniul emisiilor de dioxid de carbon pentru vehiculele grele. Și așa ca, ca și pentru autoturisme, nu a fost deloc ușor. S-a manifestat foarte multă rezistență, dar am reușit, colaborând strâns cu raportorii din umbră din um, diversele grupuri, care vreau să le mulțumesc pentru contribuția lor. Nu am văzut tot timpul pe aceeași lungime de undă, dar uh, până la urmă am ajuns la o înțelegere cu care toată lumea poate să fie de acord, fiindcă acest uh, raport este foarte important. Și uh, ajungem la reducerea cu 15% a dioxidului de carbon și până în 2030 avem o țintă obligatorie de 30%. Și uh, perspectiva pe termen lung va transmite un mesaj foarte clar fabricanților de autoturisme că trebuie să investească în noile tehnologii am reușit uh, să rezolvăm uh, lacunele în ceea ce privește supercreditele și să avem un sistem de referință de 2% pentru, uh, sistem, pentru vehiculele cu emisii zero, ceea ce transmite un mesaj clar producătorilor, fabricanților că nu pot doar să îmbunătățească motoarele de combustie, nu este suficient, trebuie să investească și în noi tehnologii pentru viitor. Uh, care să ofere emisii zero, care să ofere mobilitate electronică și mm, tehnologia pe hidrogen. Acesta este un mesaj foarte clar că aceasta este calea de urmat. Și așa cum am spus, uh, lupta a fost grea din perspectiva verzilor, mai ales noi am fi vrut uh, ținte mai ridicate, dar e important acum că fabricanții au mai multă claritate pe, pe termen lung și știu mai bine unde trebuie să investească pentru a putea să se asigure că sectorul transportului uh, se curăță și se îndreaptă către decarbonizare, fiindcă uh, când ne întreabă oamenii cât de importante sunt uh, vehiculele grele, vreau să le spuneți că din, uh, reprezintă 6% din emisiile totale, din emisiile rutiere, acestea reprezintă 20%, deci este vorba despre o categorie foarte importantă care este în creștere, după cum știm până în 2050 ar fi trebuit să ne decarbonizăm economia, de ce este foarte importantă această legislație și punerea sa în aplicare. Vom avea revizuiri până în 2022 și vă promit că până atunci probabil că vom uh, considera că obiectivele de, de acum uh, sunt insuficiente. Uh, pentru că am transmis un mesaj producătorilor și să fac investiții în spre emisii zero și se vor crea locuri de muncă în Uniunea Europeană. Pentru că pentru vehiculele utilitare grele era deja momentul să reglementăm această situație, fiindcă țări ca eh, China, Canada, eh, SUA au reglementat deja acest domeniu. Noi acum le prindem din urmă și ne asigurăm că inovarea și noile tehnologii se vor crea în Europa, se vor crea locuri de muncă în Europa și în același timp vom reuși să decarbonizăm uh, transportul sectorului, de, lucru de care avem nevoie dacă vrem să respectăm acordul de la, de la Paris. Cred că este o realizare importantă și încă o dată vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și Comisiei și Consiliului. Consiliul nu este altul de noi și deci nu pot să le mulțumesc de, pentru strânsa colaborare de care au dat dovadă și aștept cu nerăbdare votul de mâine. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnule comisar Canieta, aveți cuvântul. doamnă președintă stimați eurodeputați este o plăcere să fiu astăzi aici pentru această dezbatere finală pe legislația care fixează primele standarde de performanță privind emisiile de dioxid de carbon pentru vehiculele grele noi. Acordul la care s-a ajuns este o realizare importantă și marchează finalizarea unui cadru cuprinzător cu privire la schimbările climatice și energie pentru 2030. Un acord rapid pe acest regulament a fost posibil datorită eforturilor constructive și spiritului de compromis de care a dat dovadă negociatorii de la ambele instituții. Și aș dori în mod special să mulțumesc raportorului domnului Eichhout și tuturor raportorilor din umbră. Vreau să-i felicit pentru rezultatul foarte bun la care s-a ajuns într-un timp atât de scurt. Acordul este atât ambițios cât și echilibrat. Elementele cele mai importante pentru vehiculele grele noi se va introduce o uh, cerință de reducere a, a emisiilor de gaze cu efect de seră, de dioxid de carbon, um, pentru perioada 2030 și 2050. Țintele acoperă cele mai mari vehicule, care reprezintă aproximativ 75% din toate emisiile și noul sistem de stimulente îi va um, încuraja pe producători să utilizeze tehnologii pentru a produce uh, vehicule grele Uh, care să respecte mediul mai bine. Un sistem de guvernanță puternic va asigura că aceste reduceri vor fi uh, transpuse în realitate, nu vor rămâne doar pe hârtie. Și Comisia Europeană va evalua eficacitatea acestei legislații. Noua legislație pune transportul uh, urban, transportul rutier pe uh, o cale foarte clară către durabilitate. Prin aceste reduceri mm, ne referim la emisii care reprezintă 25% din transportul uh, rutier, iar obiectivele care au fost fixate și obiectivele pentru autoturisme și um, camionete uh, vor, vom avea o reducere de 24% în 2030 în comparație cu emisiile din 2005. Acest lucru va permite statelor membre să uh, își respecte angajamentele și Uniunii Europene să își respecte angajamentele uh, luate în acordul de la Paris. Acest uh, lucru va duce la economii nete foarte importante uh, între 20.000 uh, și 60.000 de euro pentru un camion nou pentru anul 2050. De asemenea, transportul de, sectorul de transport rutier oferă locuri de muncă unui număr de 2 milioane de oameni. Iar sectoarele uh, transportului rutier și sectorul trans, uh, producere de automobile vor uh, fi uh, încurajate să creeze noi locuri de muncă atunci când folosesc noi tehnologii. Legislația, de asemenea, oferă un semnal pentru investitori și pentru cei care investesc în infrastructura de încărcare și de uh, reîncărcare cu combustibil și va aduce efecte pozitive asupra e, situației ocupării forței de muncă, scăzând dependența de e, carburanții fosili. Cred că este un acord echilibrat pe care sper să îl votați mâine, pentru că astfel Uniunea Europeană va intra pe făgașul către o mobilitate curată. Comisia a depus două declarații prin care își oferă susținerea deplină uh, um, acestor uh, instrumente, uh, declarațiile se referă la elemente tehnice um, privind uh, greutatea maximă autorizată a vehiculelor grele, de exemplu, și mulțumesc tuturor eurodeputaților pentru susținerea lor. Mulțumesc, doamnă președinte, și noi vă mulțumim. Madame Virkunen. Dăm acum cuvântul doamnei Virkunen de la Comisia pentru Transportul și Turism. Un minut. Kiitos, arvoisa puhemies. Haluan liikennevaliokunnan puolesta myös kiittää. Mulțumesc. În numele Comisiei pentru Transporturi vreau și eu să mulțumesc tuturor colegilor pentru un rezultat foarte bun. Acest regulament corespunde în mare parte obiectivelor uh, Comisiei pentru Transporturi. Uh, până în anul 2030, vehiculele grele vor trebui să emită cu 25% mai puține Uh, gaze cu efect de seră, iar până în anul 2050 cu 30%. Este uh, un obiectiv uh, fezabil și rezonabil. Sigur că producătorii au avut și până acum stimulente să producă vehicule mai eficiente, pentru că costurile de operare um, se compune în mare parte din costurile de carburant. Dar de acum, cu atât mai mult va fi stimulată inovarea în acest sector. Este foarte important ca pe viitor să existe și metode de măsurare um, fiabile. trebuie să fie luate în considerare toate uh, costurile energetice în întregul ciclu de producție. În sectorul transporturilor există un mare potențial de reducere a emisiilor și de reducere a consumului de carburanți fosili. Mulțumesc. Acum vorbitoare numele grupurilor. Pentru PP, domnul Fielner, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte mulți ani de muncă, iată acum se apropie de finalizare pentru mine, pentru Comisia noastră, pentru Parlamentul European și vom vota aceste reguli uh, mâine. Uh, negocierile au fost îndelungate și dificile și cred că rezultatul este unul bun, înseamnă că vom avea transporturi mai bune fără un impact atât de ridicat asupra mediului. E de fapt uh, ultima oară că vorbesc aici în plenarea Parlamentului European și vă mulțumesc pentru 15 ani minunați Cred că primele fire de păr alb mi-au apărut aici în plenară. Alături de noastră am îmbătrânit, dar a fost o onoare să reprezint Suedia și grupul meu politic. Am putut să ducem diferența pentru comerțul liber care aduce bogăție, bunăstare, apoi îmbunătățește situația mediului. E o inspirație și pentru altă parte al, al lumii, alte părți ale lumii, politicile adoptate de noi. Diferența se vede în Suedia, în Europa. Poate n-am fost niciodată un membru moderat al grupului moderat, dar întotdeauna am încercat să apăr valorile în care cred și pe alegătorii mei. Cred că Europa este o cauză pentru care merită să te lupți. Europa e o speranță pentru pace, pentru coexistență, pentru toți eh, cei care vor continua în Parlamentul European, eh, cei care vor urma. Vă rog să nu renunțați la această speranță pentru care merită să vă luptați. Mulțumesc! La este monsieur Zofoli minute. Mulțumesc pentru grupul are pentru minute. Vă microfonul, domnule. il n'y a pas de micro. Președinte, domnule Zofoli, vă rog să porniți microfonul. Si sente? Si. I regolamenti in esame... Mulțumesc regulamentele discutate au, și un, au o lacună, dar pentru prima oară în Europa, după multe rezistențe și mai bine de 10 ani de discuții, stabilesc limite și norme comune privitoare la emisiile de dioxid de carbon pentru vehiculele grele. Ele contribuie la 6% din totalul emisiilor de dioxid de carbon în Uniune, mm, emisiuni care sunt în creștere. Uh, sunt obiective ambițioase, dar realizabile de reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Apoi am introdus și un test de conformitate în condiții reale uh, de circulație ca să avem date despre consumul de carburant, deci în condiții reale de șofat. Sunt date reale care adesea sunt foarte îndepărtate de cele obținute în laborator. Sunt date care sunt necesare pentru a se evita alte scandaluri, cum ar fi cel al gate ului Aceste date vor putea fi utilizate și de părți terțe pentru verificări și teste independente. Apoi, la cererea comisiei, există și o metodologie pentru a evalua emisiile unui vehicul greu pe durata întregului ciclu de existență, de la din faza de proiectare până la încheierea existenței, apoi există un mecanism pentru a stimula Eh, difuzarea utilizării camioanelor electrice și cu emisii scăzute pentru a asigura, începând cu 2025, o cotă minimă obligatorie din aceste vehicule pentru constructori egal cu 2% stimulente pentru investiții publice, de asemenea, investiții private în infrastructuri de încărcare pentru mobilitatea electrică, apoi tranziția spre decarbonizare în, sectorul în sectorul de transporturi, care astăzi încă depinde în proporție de 94% de uh, petrol. Trebuie să ne gândim la rolul gazului natural, dar e mai ales indispensabil ca Comisia Europeană să creeze un fond pentru recalificarea și susținerea lucrătorilor din, lector, din sector, pentru ca tranziția să fie durabilă din punct de vedere social social și de mediu. Acest regulament este o nouă etapă a unei Europe în mișcare, o Europa, o Europa care se îndreaptă spre un nou model de dezvoltare bazat pe alianța între industrie și mediu. Președinte, mulțumesc că acum domnul Demesma, care are cuvântul un minut și jumătate, numele cer. Mulțumesc. Mâine după masă vom avea ultimul vot din plenară și că odată vom avea ocazia de a vota măsuri concrete pentru a combate schimbările climatice. Iar uh, aceste emisii reprezintă 6% din emisiile totale din Uniunea Europeană și uh, un sfert din emisiile din transportul rutier. Iar aceste emisii sunt în creștere, uh, inclusiv în Flandra. Dacă vrem să respectăm obiectivele acordului de la Paris, trebuie ca flota de vehicule grele să devină mai ecologică. Avem tehnologia și trebuie, în primul rând, să adoptăm uh, un standard de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru vehiculele grele și trebuie să încurajăm uh, producerea de vehicule cu emisii zero sau reduceri sau cu emisii scăzute. De ce noi suntem uh, Uh, pentru um, acest document. Am fi vrut totuși ca să fie mai, să fie mai ambițios. Foarte mulți uh, oameni suferă din cauza calității proaste a aerului și uh, um, mor uh, timpuriu din această cauză. Aceste standarde care vor duce la economii de carburant, uh, foarte importante pentru consumator și asigură și o standardizare a produselor, fiindcă vor atrage inovația și investițiile. China și, eu, și SUA fac deja acest lucru și noi nu trebuie să rămânem în urmă. Vă mulțumesc. Domnul Torvalds, două minute în numele ALDE. Ärade fru talman! Jag ville gärna börja med att tacka mina Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc, în primul rând, să mulțumesc tuturor colegilor mei care au colaborat cu mine în toți acești ani, în timpul negocierilor. Am uh, muncit din greu împreună cu Bas Eichhout, cu Christopher Fielner, uh, el uh, s-a plâns că au început să-i apară fire albe în Parlamentul European, dar nu știu ce să zic, mă la domnul comisar și la mine. Uh, eu sper că totuși am realizat mult mai mult decât să albim uh, muncind aici împreună. Avem multe provocări pe piață. În primul rând, fragmentarea ceea ce privește producerea de uh, vehicule. Avem anumiți producători care vor putea să atingă aceste obiective foarte ușor și alți producători cărora le va fi foarte greu să uh, atingă obiectivele, ceea ce va face lucrurile foarte complicate. Uh, o altă dificultate a aceste vehicule cu uh, emisii zero, așa ne place să le spunem, uh, dar mașini cu zero emisii funcționează cu electricitate murdară. Asta nu înseamnă zero emisii, de fapt. Uh, dacă vrem să ajungem la obiectivele pe care le-am discutat cu Greta Thunberg ieri, acest lucru va depinde de cât de mult investim pe viitor în electricitatea curată. Asta este calea de urmat. Trebuie să construim o punte către viitor e nevoie de combustibil alternativ, trebuie să ne asigurăm că se scad emisiile de dioxid de carbon și de gaze cu efect de seră și că avem o electricitate curată. Așa cum a spus Bas la începutul uh, intervenției sale, trebuie să monitorizăm punerea în aplicare a acestei legislații în următorii ani, pentru că vorbim despre următorul Parlament care va avea foarte mult de muncă. Trebuie să se asigure că această propunere uh, ajunge la destinația pe care i-am fixat-o, că obiectivele vor fi atinse și de asemenea va fi și misiunea comisiei să se asigure că lucrurile vor fi puse în practică și BAS uh, și eu și alții care vor, vom mai fi aici vom monitoriza de asemenea um, legislația. Acceptați un cartonaș albastru? Da, întotdeauna e o plăcere să ascult întrebările colegului meu. Ich möchte mich recht herzlich beim Domnul Rubic vreau să-i mulțumesc uh, colegului meu, pentru că dioxidul de carbon este într-adevăr o provocare și uh, de aceea trebuie să luăm în considerare toate costurile ciclului de viață, deci toate costurile de producție și de utilizare a camioanelor. Joacă un rol important. Credeți, de exemplu, faptul că um, ar putea să aducă o contribuție la uh, reducerea uh, obiectivelor și sistemele inteligente folosite în transportul rutier? Mulțumesc. Eu cred că cel mai important lucru pe care îl avem, de care avem nevoie în Uh, orașele noastre nu este or, nu sunt mașini inteligente, ci mai degrabă șoferi inteligenți. Nu știu dacă domnul Rubic poate să găsească mai mulți șoferi inteligenți, dar eu cred că asta avem nevoie. Trebuie să fim învățați cum anume să conducem. Avem nevoie de toate elementele tehnice pentru a controla bine situația și nu trebuie să ne temem de tehnologie și de toate oportunitățile pe care ni le oferă. Dacă nu uh, ne temem, cred că vom putea să salvăm situația. Mulțumesc! Mulțumesc și acum numele uh, grupului GUE are cuvântul pentru un minut și jumătate, domnul Eck. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Foarte adesea am criticat Parlamentul, Comisia și Consiliul că acționează mai degrabă în uh, favoarea concernelor și a industriei agricole, în, uh, pe socoteala oamenilor și animalelor. Dar sunt foarte mulțumit de rezultatul la care uh, am reușit să ajungem împreună cu Basaicaut. Mâine vom vota primul regulament de reducere a emisiilor de dioxid de carbon de la vehiculele grele noi. Uh, și, totuși, anumite guverne, printre ele guvernul german, uh, au o poziție care merge mult, uh, mult mai departe decât uh, poziția Comisiei. Acest pas înainte este uh, important, dar nu este suficient. Mai avem multă muncă de făcut în multe domenii. Astăzi și eu am ultimul discurs în Parlamentul European în perioada, în următoarea legislatură nu, vor mai, nu voi mai fi eurodeputat. De aceea vreau uh, să vă rog, în deciziile pe care le luați în viitor, așa cum se spune în articolul 13 al tratatului, să luați în sfârșit în considerare și interesele și bunăstarea animalelor pe care le uh, ucidem pentru consumul nostru. Faceți politică nu doar cu mintea, ci și cu inima, pentru că este momentul pentru o schimbare de paradigmă politică. Să nu, ne, uh, să nu avem ca principale obiective creșterea economică, ci binele și fericirea tuturor ființelor și protecția planetei. Asta așteaptă cetățenii europeni de la dumneavoastră. Vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune și să aveți o mână norocoasă în uh, viitoarele decizii politice. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate colege, că acceptați un cartonaș albastru. Vă rog, domnule Lize. Ja, vielen Dank, verehrter Mulțumesc, stimate domnule Eck, și eu vă doresc toate cele bune pentru viitor, dar totuși am o întrebare. De unde aveți informarea că acest text merge mult, dinco, mult uh, mai departe decât uh, propunerea comisiei. Um, și eu cred că guvernul Germaniei a vorbit despre 15%, 30% este un obiectiv foarte inteligent. Nu merge mai departe de uh, propunerea Comisiei. Na, also, was ich damit sagen wollte... A, ah, nu asta am vrut să spun. Am vrut să spun că există pe anumite puncte uh, am ob- obținut niște obiective care merg dincolo de propunerea Comisiei și m-am referit mai ales uh, la uh, contribuția excelentă a domnului Bas Eichhout, care a luptat cu, cu dinții și cu ghearele, ca să spun așa, pentru ca să ne pună pe masă un raport uh, ambițios și pentru acest lucru vreau să-i mulțumesc încă o dată personal. Mulțumim și acum uh, pentru grupul verzilor, ai cuvântul Doamna Deli, două minute, vă rog. Dragi colegi, săptămâna aceasta am, prim, am primit-o Parlamentul European pe Greta Thunberg, tânăra militantă pentru uh, mediul înconjurător și ea ne-a transmis următorul mesaj. Trebuie să luați măsuri acum. Astfel, uh, dumneavoastră, decidenții politici, uh, veți face în așa fel încât viitoarele generații să trăiască uh, uh, în pace și dacă vrem să reducem poluarea, dacă vrem să avem o planetă curată pentru uh, generațiile viitoare, trebuie să tragem la răspundere sectorul transportului, transporturilor. Ca toți ceilalți, pe șoselele europene avem uh, doar uh, 5% din uh, camioane, doar 5% din autoturisme, din autovehicule sunt uh, Um, camioane, dar acestea produc 25% din emisiile de gaze cu efect de seră din uh, transportul rutier. Dacă vrem să respectăm uh, angajamentele luate la COP21 pentru a salva clima și planeta, a venit vremea să uh, punem capăt acestui dezechilibru. Cu acest text uh, pe care îl votăm aici, facem un prim pas în ceea ce privește reducerea dioxidului de carbon cu 15% până în 2025 și cu până la 30, uh, până la 30% până în 2030, iar uh, regulamentul merge mai departe decât propunerea Comisiei și angajează Uniunea Europeană să reducă, să reducă poluarea pe șosele și să îmbunătățească calitatea aerului. Este deci o victorie. Această victorie ce ne arată? Ne arată că atunci când noi aleșii plecăm urechea la ce doresc alegătorii, mai ales la ce vreau tinerii, tinerii care fac grevă săptămână de săptămână pentru a salva uh, planeta. Când uh, trecem de la vorbe frumoase la fapte, lucrurile se mișcă și se mișcă în direcția cea bună. Putem să ne mândrim de ce am făcut, dar atenție, mai e cale lungă de bătut dacă vrem uh, să dăm șansă generațiilor viitoare să respire aer curat, să trăiască în pace și în libertate și uh, să fie fericiți pe această planetă frumoasă. Mâine trebuie să votăm textul, fiindcă a vota pentru acest text înseamnă a vota pentru climă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, pentru grupul ENF, are cuvântul pentru două minute domnul Lancini. Mulțumesc, domnule președinte. Sectorul mobilității are un rol fundamental pentru economie și pentru societatea Uniunii Europene și a statelor membre. Și totuși, uh, Parlamentul European pare să uite acest aspect și nu de ascultare cererilor întreprinzătorilor și a muncitorilor europeni. Măsurile din această propunere sunt în cea mai bună din ipoteze anacro- anacronice și în cea mai rea dintre ipoteze sunt nerealiste. Textul vrea să garanteze o tranziție ușoară spre o mobilitate cu emisii zero, pentru dezvoltarea de noi tehnologii, însă fără a face o evaluare de impact a măsurilor propuse. Se dorește o unică soluție și anume electrică, energie electrică și nu se ține cont de posibile alternative de pe piață de la ora actuală. Trebuia să se prevadă încă de la început utilizarea unui mix de tehnologii și un interval de tranziție mai lung uh, în sprijinul operatorilor și firmelor. Dezvoltarea de tehnologii cu zero emisii Uh, nu e atât de avansat la vehiculele grele uh, așa cum e la autoturisme. Sectorul automobil va fi afectat și competitivitatea europeană va fi de asemenea afectată și a, cea a statelor membre. Europa va deveni independentă a țărilor bogate în materii prime pentru fabricarea bateriilor, cum ar fi China, fără a mai ține cont și de faptul că energia electrică produsă pe continentul nostru provine încă parțial din centrale pe carbon și lignit cărbune, mă scuzați, și lignit. Și după cum se spune în presă, în mod paradoxal, deja au fost uh, utilizate noi coloane mobile de reîncărcare electrică de, uh, alimentate de generatoare cu motorină și um, efectele negative vor fi și asupra ocupării în sectorul autovehiculelor. Doar în Germania, de exemplu, s-ar putea cauza pierde, pierde de locuri de muncă între 75.000 și 210.000 până în 2030. Noi avem responsabilitatea de a ne gândi bine la propunerile cum este cea de astăzi, care, așa cum este formulată acum, eh, e incomprensibilă și va da rezultate exact opuse față de obiectivele dorite. Mulțumesc! Grazie mille, grazie. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Soșnierț. Un minut. Nie ma zero emisiunii. Nu există vehicule cu emisii zero. Nu mai repetați aceste minciuni, nu mai scrieți în documente. Nu există așa ceva. Și nici în viitorul apropiat nu vor exista astfel de vehicule. E o păcăleală de marketing. Aceste așa numite vehicule cu emisii zero em, em, uh, eliberează emisii, și, dar nu pe șosea, ci în uh, uzinele unde sunt fabricate. Nu mai perpetuați aceste minciuni. Doamna Dali a spus și a avut de spus și a plecat. Astfel, așa sunt dezbaterile în Parlamentul European. Și apoi spuneți sus și tare că vreți să limitați emisiile și așa mai departe. Dar nu avem tehnologie. Dar tehnologia, de fapt, acum nu mai ascunde emisiile, le mută într-o parte într-alta, tot felul de șiretlicuri. Și, până la urmă, emisiile vor fi mai ridicate. Acest raport este irresponsabil și cu asta basta. Mulțumesc. Mulțumesc un minut dragi colegi. E bine că mâine vom vota în sfârșit aceste uh, standarde de performanță și pentru vehiculele grele noi. Fiecare sector trebuie să-și aducă contribuția la uh, combaterea schimbărilor climatice și avem un rezultat ambițios, dar fezabil. Și e foarte bine că sub conducerea vezilor și socialdemocraților. Uh, acest text a fost uh, îmbunătățit. Uh, îi mulțumesc lui Bas Aykut pentru pragmatism, a vrut mult mai mult, dar în cele din urmă a trebuit să accepte ce a vrut PP-ul și Comisia. A fost inteligentă această mișcare. Mulțumesc lui Christopher Fielner pentru angajamentul lui, nu doar pe acest subiect, ci și pe multe alte subiecte. Și vreau să folosesc mai ales această uh, oportunitate pentru a mulțumi domnului comisar Michel Arias Caniete, care a primit foarte multe critici în audierea sa, dar eu cred că și cei care l-au criticat atunci trebuie astăzi să recunoască că am realizat foarte multe pentru prote- protecția uh, climatică în Europa și este ultimul uh, document pe care îl adoptăm în acest mandat. De aceea, încă o dată, mulțumesc domnului comisar Caniete. Dar trebuie să mergem mai departe și cred că în perioada următoare va trebui să consolidăm și transportul feroviar. E bine să avem uh, camioane curate, dar ar fi mult mai bine să se, uh, să se mute această încărcare a transportului mai mult către zona feroviară, la fel ca și transportul de persoane. Trebuie să lucrăm la acest obiectiv în perioada următoare. Mulțumesc pentru atenție! Eh, Mulțumesc, domnule Lize. E un cartonaș albastru pe durată de la domnul Stoșnier. Ți-l acceptat? Sigur. Vă rog. Powiedział pan, że tak wiele zrobiliśmy dla klimatu, to proszę powiedzieć, co takiego zrobiliśmy dla klimatu? Mulțumesc. Da, s-au făcut multe pentru clima, ați spus, dar ce au făcut de fapt pentru climă? Sunt doar niște stereotipuri pe hârtie. Nu s-a făcut nimic concret pentru clima. Da, am uh, așteptat uh, să spuneți niște prostii, dar dacă mă întrebați, uh, o să vă spun. Europa își va atinge obiectivele în domeniul climei pentru 2030. Avem o legislație pe care am votat-o mâine, votăm ultima parte, prin care se creează cadrul pentru ca obiectivele noastre de 40%, obiectivul nostru de 40% să fie uh, îndeplinit uh, și încă pe deasupra, așadar, celelalte țări și continente pot să ia exemplu de la Europa. Uh, și, în același timp, ne asigurăm că industria mare consumatoare de energie nu va fi alungată din Europa. Atunci când uh, ești criticat din ambele părți, e un semn că ești pe calea cea bună. Mulțumesc! Mulțumim! Și acum are cuvântul doamna Miriam Dali, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să uh, felicit pe domnul raportor pentru munca sa. Știu că n-a fost ușor deloc acest uh, dosar și e foarte bine că avem uh, încă o politică pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon, fiindcă de prea mult timp nu avem niciun fel de standarde pentru vehiculele utilitare grele, știind foarte bine că aceste camioane au un impact semnificativ asupra încălzirii planetei și uh, acest impact va crește dacă nu se schimbă nimic. Și a venit vremea ca Uniunea Europeană să aibă standarde obligatorii, obligatorii pentru vehiculele grele. Um, am avut uh, propunerea inițială a Comisiei și apoi trecerea la ținte obligatorie a fost, n-a fost deloc ușor și acum uh, noile sisteme de referință sunt și ele o realizare. Vreau să mulțumesc uh, raportorilor din umbră, domnul Zofoli de la SCD pentru contribuția sa și pentru rolul pe care l-a jucat uh, în ceea ce privește compromisul la care s-a ajuns. Poziția Parlamentului uh, reprezintă ambiția necesară. Avem nevoie de asta pentru a respecta angajamentele noastre de mediu și cred că viitorul vehiculelor uh, curate, inclusiv a camioanelor, este alimentat de inovație și este un stimulent pentru fabricarea de uh, vehicule cu emisii zero sau cu emisii reduse. Asta vrem să obținem noi prin munca noastră și aștept cu nerăbdare să continu munca pe acest subiect în următorii ani. Mulțumesc! Na, grazie mille! Mulțumesc! Și acum are cuvântul doamna Rondalon și monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. În sfârșit, Uniunea Europeană stabilește obligații de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru vehiculele grele. Răspuns responsabil pentru socialist, uh, eu am fost responsabil pentru socialiști și democrați în Comisia de Resort și aveam obiective mai ambițioase, dar statele membre și mai ales Germania și altele influențate de sectorul industrial Uh, au scăzut aceste praguri și regret lipsa de ambiția Consiliului, pe când emisiile de dioxid de carbon au tot crescut în ultimii ani în sectorul transportului rutier. În schimb, Revizuirea prevăzută în 2022, pe care mi-am dorit-o, va fi o dată esențială ca să modificăm legislația și eventual să facem să se refere la mai multe tipuri de vehicule și să și avem standarde mai ridicate. Deși e această lipsă de voință politică a statelor membre, totuși e bine că parcurgem această primă etapă, vom avea în sfârșit o traiectorie cu putere constrângătoare. Regulamentul e un pas înainte, se luptă împotriva flagelului poluării aerului și se respectă obiectivele noastre climatice, mai ales acordul de la Paris, care își dorește să limiteze pe cât posibil încălzirea climatică, e răspunderea noastră spre genera- pentru generațiile viitoare. Europa acționează concret împotriva poluării și eu sunt mândră că ultimul meu discurs din plenară eh, eh, e menit să sublinieze acest pas înainte. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Iar acum începe procedura intervențiilor spontane. Am primit două cereri de luare de, de cuvânt. Începem cu domnul Faria, un minut. Vă rog. Președinte, queria agradecer ao Bas Ecaut e a todos os colegas que estiveram envolvidos na conclusão deste dossiê, que pretenderam impor metas. Mulțumesc, domnule președinte Iată că avem scopuri ambițioase pentru uh, reducerea emisiilor pentru vehiculele grele. Vreau cu ocazia asta să mulțumesc tuturor colegilor care în acest mandat uh, au uh, lucrat la contribuția tuturor sectoarelor pentru a respecta ceea ce s-a decis la conferința la Paris. Trebuie să ne uh, fixăm niște obiective mai ambițioase, grupul nostru PPE-ul uh, într-adevăr e cu conștiința curată. Sigur, schimbările climatice există, nu putem să spunem că nu. Noi trebuie să protejăm ecosistemul din care facem și noi parte, să reducem uh, uh, toxicitatea activităților umane pe planetă. E un lucru pe care îl facem bine, dragi colegi. Uh, Trebuie să ne bazăm pe uh, tineri, să păstrăm uh, legătura cu societatea, dar haideți să nu mai protejăm pe cei care împiedică decarbonizarea. Iată că acum copiii sunt cei care trebuie să ne spună uh, adevărul. Mulțumesc și acum are domnul Kelly. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. M-am implicat în tot mandatul în uh, dezbaterile pentru uh, combaterea schimbărilor climatice și mă bucur că putem să uh, vorbim de astăzi despre un rezultat important și mulțumesc raportorului Bas Eichhout, care a fost un motor în acest domeniu în ultimii cinci ani și domnului comisar Caniete. Așa cum a spus Miriam Dali, avem încă o politică pe care o legiferăm, ceea ce este foarte important. Um, da, acest sector este foarte important când vorbim despre reducerea emisiilor, pentru că economia crește. Eu uh, conduc de acasă la aeroportul din Dublin, de la Strasburg la Frankfurt și văd tot mai multe uh, vehicule grele pe uh, șosele. Uh, și dacă introducem măsuri pentru reducerea emisiilor, nu va descrește uh, transportul uh, rutier, ci acesta va deveni mai eficient din punct de vedere energetic și de aceea și se vor reduce emisiile. Deci cred că putem să fim mai ambițioși la uh, revizuire, dar este un început bun. Uh, e uh, rezonabil să introducem progrese pas cu pas. Asta va ajuta și industria noastră și și mediul. Felicit pe toată lumea care s-a implicat. Mulțumim! Se încheie procedura intervențiilor spontane. La parola al nume de la Comisie. Acum numele Comisiei are cuvântul domnul comisar Arias Caniete. Vă rog. Gracias, președinte. Thank you, honorable members, for... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimați membri ai Parlamentului European. Vreau să răspund uh, întrebării adresate de domnul Soșnier, care ne-a întrebat ce a făcut Parlamentul European pentru climă sau împotriva schimbărilor climatice. Și vreau să vă spun că a făcut foarte mult. Ce a făcut Uniunea Europeană, iarăși, foarte mult. Foarte mult a făcut. Înainte de 2000 de... Avem uh, ținta ambițioasă până în 2020 și ne-am redus emisiile în 2017 cu peste 20% față de anii 90, față de 1990. Și am... Uh, deci am redus uh, emisiile, am uh, înregistrat, înregistrat progres în ceea ce privește regenerabilele și am oferit un cadru legislativ pentru energie și climă. Eu sunt de 38 de ani în politică, la nivel regional, național și european. Și nu mi-amintesc vreodată atâta, legislat- atâta activitate legislativă ca acum. Și vreau să mulțumesc uh, președinților și președintelor uh, comisiilor domnul Buzek, doamna Valean, Giovanni Lavia și tuturor raportorilor, începând cu prietenul meu, Basa Aicaut, care a făcut o treabă extraordinară aici. Dar uh, și cu regenerabile și la directiva privind regenerabile mi-a făcut viața dificilă. Da, ce am făcut? Am uh, am, uh, avem uh, legislație semnificativă care va duce la reducerea emisiilor cu 40% până în 2030 și până în 2050 vom ajunge la reduceri de 60% a emisiilor. Deci avem un pachet foarte important, uh, substanțial și un lucru important îl reprezintă um, sprijinul politic de care s-a bucurat această propunere. În uh, pachetul uh, energetic, 80% din, din voturi au fost pozitive. Acum, în ceea ce este pachetul climatic, 76% de voturi au fost pentru, fără votul de mâine. Deci, sprijinul politic a fost consistent pentru această legislație care trebuie pusă în aplicare până în 2030. Și asta nu se întâmplă adesea în acest uh, Parlament, ceea ce înseamnă că a existat dialog și uh, s-a dat dovadă de înțelegere, s-au negociat lucrurile, s-a ajuns la un compromis și un spirit de dialog. Eu am uh, participat la 71 de, dial- de dialoguri tripartite și am participat la dia- uh, dialoguri uh, grele am petrecut peste 350 de ore din viața mea acolo și vreau să vă mulțumesc tuturor, fiindcă a fost uh, o treabă extraordinară. Fără implicarea membrilor Parlamentului European nu s-ar fi putut face acest lucru, fiindcă Parlamentul are un nivel de ambiție foarte ridicat și asta mă bucur, fiindcă așa se joacă acest joc instituțional. Așa se merge înainte. Și am constatat că ne așteaptă o procedură îngreunată, dar uh, până la urmă legislația va fi aplicată în următorii 10 ani și avem uh, clauze de revizuire pentru a spori ambițiile în timp. Iar următorul mandat al Parlamentului European are răspunderea de a spori aceste ambiții. Dar acest Parlament nu și-a terminat uh, munca. Am uh, văzut ultimul fonda- sondaj publicat marțea trecută. 77% dintre potențiali legători consideră că încălzirea planetei este un criteriu foarte important în ceea ce privește Uh, votul lor la, la alegerile europene. Și uh, politica climatică a fost un, unul dintre elementele importante ale platformei electorale și vă, încurajez să faceți două lucruri. În primul rând, să le explicați europenilor ce am făcut noi în acești cinci ani și să le spuneți ce vreți să faceți voi în următorii cinci ani. Și asta îi va face pe uh, mai mulți oameni să voteze și uh, oferim mai mult sprijin următorului Parlament, iar uh, noi vom reuși ca peste 5 ani să definitivăm acest pachet, să înregistrăm progres suplimentar și să colaborăm uh, pentru ca Uniunea Europeană să fie prin, prin prima economie care să devină neutră din punct de vedere al carbonului până în 2050. Mulțumesc, domnule președinte. La parola a relatore. Mulțumesc, domnule comisar. Acum, uh, raportorul Bas Eichhout are cuvântul. Te rog, Bas. Uh, mulțumesc și în primul rând, uh, pentru că toți suntem în climatul ăsta de final de mandat, vreau să mulțumesc și eu domnului comisar Arias Caniete pentru toată munca domniei sale. Sigur că nu totdeauna am fost de acord una din, din, una din orele, orele acelea la care vă refereați le-am petrecut și eu împotriva câteodată și oricum întotdeauna am avut un bun dialog, chiar dacă n-am fost întotdeauna de acord, dar ne-am respectat reciproc și cred că așa trebuie procedat, aveți dreptate. Am avut destule realizări în legătură cu clima, mobilitatea, energia, dar eh, munca nu s-a încheiat după cum am și spus, încă nu avem o uh, economie neutră din punct de vedere al climei, trebuie să acționăm rapid și uh, Greta, invitată ieri, uh, a spus acest lucru și de aceea și alegerile din mai uh, vor avea ca miză schimbările climatice. Din păcate, Petre, ba nu, Petre Lizde încă este în sală. Îi mulțumesc foarte mult că s-a întors. Pentru că vreau să-ți dau replica. Noi, ca Parlamentul, iată, am îmbunătățit lucrurile cu mai multă ambiție. În primul rând, cu obiectivul pentru 2030, care este acum uh, obligatoriu, cum nu era inițial, e foarte important. Apoi, în al doilea rând, am uh, eliminat multe lacune din uh, propunerea mai ales despre supercredite, uh, le-am înlocuit cu un standard pentru vehicule cu emisii scăzute și zero și, în al treilea rând, am îmbunătățit uh, și uh, conformitatea ca să ne asigurăm că ce convenim pe hârtie se va întâmpla și în realitate. De asemenea, lucru foarte important și trebuie să știți asta după Dieselgate. Deci aceste trei elemente sunt cruciale. Și în plus, multe îmbunătățiri de natură tehnică, în plazul de revizuire și așa mai departe, dar astea trei pe care le-am menționat sunt foarte clare și dau un semnal investitorilor, fabricanților, că viitorul va fi cu uh, uh, vehicule cu emisii zero sau foarte scăzute și dacă continuăm cu tehnologii uh, învechite, nu se mai poate. Uh, e o uh, propunere foarte importantă și asta am vrut să-ți răspund. Acum vă mulțumesc, așteptăm cu interes voturile să vedem ce facem în continuare. Mai ales cu summitul ONU din septembrie de la New York, pentru că încă mă aștept ca Uniunea Europeană să sporească contribuțiile naționale înainte de New York și văd că și comisarul se roagă pentru asta, mă rog și alături de el și vă mulțumesc. Thank you very much, grazie mille. Președintele, mulțumesc, am încheiat discutarea pe acestui punct, se va vota mâine. L'ordine del giorno reca. Pe ordinea de zi avem acum raportul JEB. Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic.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 Muncim de un an întreg la această directivă pentru promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și pot să vă spun că aproape 60% din oameni spun că două treimi din toate emisiile vin din transportul rutier. Sectorul public are nevoie de vehicule, de autobuze, de camioane eficiente din punct de vedere energetic și nepoluante. Așadar, va putea oferi servicii mai bune. Pentru acest lucru avem nevoie de stimulente mai bune, de noi norme pentru achizițiile publice pentru a răspunde provocărilor viitorului. Obiectivele noastre sunt ambițioase și am vrut să ne asigurăm că aceste obiective sunt și fezabile. Fezabile pentru autoritățile contractante, pentru guvernele locale, dar benefice și pentru transportul public. De aceea, susținerea Uniunii Europene ca finanțare va fi crucială, mai ales atunci când se cumpără noi vehicule nepoluante. Obiectivele din directive sunt aliniate posibilităților și oportunităților diverselor state membre. Dar cu cât avem mai Sigur că obiectivele, cu cât sunt mai ambițioase, cu atât va fi oarecum mai greu să le atingem și obiectivele noastre nu vor putea acoperi toate achizițiile publice. Um, și, uh, sigur, vehiculele foarte nepoluante, perfect nepoluante, sunt cele care sunt, funcționează doar cu electricitate, uh, dar introducem deja, punem lucrurile pe acest făgaș. Introducem de asemenea și uh, norme în ceea ce privește formarea uh, personalului. Am introdus de asemenea definiții foarte clare a noțiunii de vehicul nepoluant uh, și am uh, uh armonizat această definiție cu definiția din uh, directiva privind instalarea infrastructurii pentru combustibile alternativi. Uh, această directivă se referă și la vehiculele ușoare și la cele grele, dar ne dăm seama că acest lucru va avea un impact și asupra autobuzelor și a transportului public cu autobuze, care vizează o mare parte din achizițiile publice. Deci acestea vor fi acoperite de asemenea. În același timp, să nu uităm că producătorii de autobuze au cele mai bune tehnologii și cred că în Uniunea Europeană deja uh, vedem că există anumiți lideri în această concurență tehnologică la nivel global. De exemplu, firma Solaris din vestul Poloniei, de unde vin eu. Ei produc autobuze cu emisii zero uh, pe bază de hidrogen și au foarte mulți cumpărători. Așadar, sperăm că tehnologiile cu emisii zero uh, Uh, cu combustibil uh, alternativ, uh, toate acestea ne vor permite să facem tranziția către emisii zero și către o mai bună calitate a aerului. Biogazul, de exemplu, va fi mai bine utilizat pe viitor. Și acesta a fost introdus în text la propunerea pe care le-am făcut-o negociatorilor. Toate acestea în contextul economiei circulare. De asemenea, ne-am dat seama că tehnologiile noi sunt din ce în ce mai bune, dar noile tehnologii nu sunt doar o provocare din punct de vedere tehnologic, sunt și o provocare din punct de vedere al mediului. Există uneori uh, un impact negativ asupra mediului al noilor tehnologii. De aceea trebuie să uh, accelerăm uh, procesul de uh, producere a bateriilor acestea ar trebui să fie uh, produse în așa fel încât să poată fi refolosite și apoi reciclate. Materialele utilizate ar trebui să se bazeze mai puțin pe mineralele rare, de exemplu. Aceasta este o evoluție importantă a industriei europene. Um, bateriile curate și Uniunea Europeană trebuie să se asigure că industria noastră rămâne competitivă și din punctul de vedere al prețurilor și din punctul de vedere al tehnologiei. Trebuie să ne asigurăm că producătorii rămân în Europa și că banii publici sunt uh, cheltuiți cu chipzuință pentru a promova uh, dezvoltarea industriei europene. Mulțumesc foarte mult tuturor colaboratorilor, raportorilor din umbră cu care am avut divergențe de opinie, dar cred că în pofida acestora am reușit să ajungem la un compromis bun și vreau să mulțumesc de asemenea Comisiei Europene care în anumite puncte uh, cheie ale negocierilor ne-a ajutat foarte mult. Mulțumesc și președinției române și mă bucur foarte mult pentru ceea ce am reușit să realizăm în acest mandat. Mulțumesc. Acum numele Comisiei are cuvântul doamna Violeta Bult. Vă rog, doamna comisar, aveți cuvântul. Grazie, președinte. Honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Comisia salută ocazia de a discuta cu domnul GIPS acest raport și îi mulțumim uh, lui și raportorilor din numără pentru activitatea depusă nu numai pe marginea acestui dosar, ci și în întregul proces, așa cum ați spus dumneavoastră. Nu a fost uh, tot timpul ușoară colaborarea, dar până la urmă am obținut rezultate. Mulțumesc uh, pentru angajamentul și pentru devotamentul dumneavoastră și tuturor celor și celor trei legiuitori. Iată, acum am avut am ajuns la un rezultat mulțumitor. Pachetul de mobilitate curată. Sectorul uh, public uh, joacă un rol important aici, în uh, decarbonizarea transportului european, mai ales în sectorul autobuzelor, unde achizițiile publice de, reprezintă 70% din piață. Mobilizând achizițiile publice, pentru um, vehicule curate, această directivă ne ajută să ne îndreptăm către mobilitate cu emisii zero. După părerea noastră, textul la care s-a ajuns uh, pe 11 uh, februarie la trialog reprezintă un compromis bun între diversele poziții și cerințe și asigură un nivel bun de ambiții și în gala măsură oferă suficientă flexibilitate la nivelul punerii în aplicare pentru ca obiectivele directivei să poată fi atinse fără uh, o povară administrativă excesivă pentru autoritățile publice. Prin adoptarea acestei directive revizuite vom uh, avea o definiție clară a vehiculelor curate și ținte naționale clare pentru achizițiile publice, inclusiv ținte uh, specifice pentru uh, autobuzele cu emisii zero. Și am toată încrederea că acest acord la care s-a ajuns în trialog reprezintă, um, are o definiție destul de fermă și uh, impune standarde ambițioase, dar realiste, acest text oferă flexibilitate de plină în ceea ce privește partajarea eforturilor la nivelul statelor membre, permițând astfel o uh, punere în aplicare necostisitoare care să nu creeze povară suplimentară a autorităților publice. Multe dintre orașele noastre, uh, Amsterdam, Berlin, Paris, Varșovia, Barcelona, Hamburg, Milano, Ljubljana, Uh, München și așa mai departe. Mai sunt și alte. Um, deci multe și-au asumat uh, angajamente pe bază de voluntariat care depășesc uh, exigențele din directivă. Iar noi acum vom ajuta alte orașe să le urmeze exemplul. Revizuirea va extinde sfera de aplicare a directivei pentru a include și achizițiile publice prin Uh, în, în ceea ce privește practic cum ar fi uh, preluarea vehiculelor în leasing sau închirieri, ceea ce um,